diferitele părți care au fost îmbunătățite prin activitatea lor. Ei au contribuit la elaborarea acestui raport respectând spiritul pe care îl uh, doream în momentul în care am uh, preluat această misiune. Ideea este să putem împărtăși această povară și mă bucur că doamna comisar va transmite acest mesaj Consiliului și cred că ne putem aștepta la rezultate. Așadar, vor exista diferențe foarte mari între Atât timp cât vor exista diferențe foarte mari între nivelurile de dezvoltare ale Nordului și ale, sudului. ale Sudului, vor continua să existe și diferențe între instituțiile democratice, vor continua să existe diferențe enorme în materie de drepturi ale omului și măsurile de primire ale migranților vor fi uh, aplicate în mod diferit. Politica de migrație trebuie asociată politicii de dezvoltare pentru a se încerca uh, rezolvarea problemelor legate de inegalități, pentru că atât timp cât vor continua să existe inegalitățile, ne vom confrunta cu aceleași probleme și nu vom putea trăi într-o lume mai bună. Discuția se închide aici, votul va avea loc mâine la ora 12. L'ordine del giorno reca gli interventi di un minuto. Continuăm cu ordinea de zi care acum prevede discursurile de un minut. Dau cuvântul acum colegului Higgins. Gormargus uachtarán cai Vă mulțumesc, doamna președintă. Uniunea Europeană trebuie să urmărească reducerea substanțială a um, morților, deceselor în urma unor uh, accidente rutiere. Nu accept faptul că ar trebui să așteptăm până în anul 2033 pentru a avea un permis de conducere european. În acest moment există doar un model european pentru permisul de, de conducere, însă trebuie să ne întrebăm ce valoare reală are acest model. Noi cerem ca participanții în trafic să fie protejați și dacă există voință politică, sunt convins că avem la dispoziție tehnologia modernă pentru a reduce acest calendar, pentru a accelera lucrurile, pentru ca uh, acest permis să fie introdus de- deja din 2016, de exemplu. Nu putem să așteptăm mai mult și cred că Comisia trebuie să facă ceva. Mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc. Domnul Mesaros. Köszönöm, elnök asszony. szabadság... Vă mulțumesc, doamna președintă. Democrație, libertate, solidaritate și uh, creștinismul. Acestea sunt uh, valorile importante pentru mine și uh, contele von Esterhazy a, a recunoscut aceste valori. Uh, el a murit în calitate de martir în 1947. A fost uh, singurul deputat care a fost uh, deportat în, în anul 1942. Păcatul său a fost că nu a luat, uh, nu s-a opus situației suficient de puternic de atunci. Cred că este o rușină pentru Uniunea Europeană faptul că aceste acte sunt încă valabile astăzi și noi așteptăm încă ca Esterhazy să fie reabilitat împreună cu foarte mulți alți cetățeni. Aș dori să cer colegilor noștri să respecte mult mai mult protejarea valorilor noastre comune. Vă mulțumesc. La parola al onorevole Cutaș. Mulțumesc, domnul Cutaș

Mulțumesc. Uh, doamnă președinte, distinși colegi, aș vrea să vă pun o întrebare. Ce credeți? Este posibil în Belgia, de exemplu, să închizi o școală uh, franceză? Ar fi posibil acest lucru? Sau ar fi posibil în Franța să închizi o școală germană? Nu, nu este posibil. Dar în Letonia, unde 40% din populație este rusofonă, acest lucru este posibil. Astăzi, în uh, Parlamentul Letoniei, naționaliștii și naziștii au spus că vor să organizeze un referendum cu privire la închiderea școlilor rusești din Letonia. România. În același timp, cu, cu, Președintele spune că este mândru de integrarea Letoniei. Credeți că glumesc? Nici de cum. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă toate școlile rusești ar fi închise în Letonia? Aș putea să vă și răspund. Ar fi război civil în Letonia dacă Parlamentul European nu reacționează la acest uh, radicalism exprimat în Letonia astăzi, atunci mâine cu siguranță va fi prea târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Bilbao. Presidenta, la crisis nuclear de Japón nu debe... Doamna președintă, criza nucleară din Japonia nu ar trebui să fie manipulată. Uh, Însă cetățenii ne cer să le, să le dăm uh, răspunsuri. Testele de siguranță ar trebui să fie cât mai uh, transparente și uh, centralele uh, vechi ar trebui să fie închise. Ar trebui să ne concentrăm asupra uh, centralelor de, de primă generație. Și aș dori să cer uh, sprijinul ca uh, toate, ca toate instituțiile să sprijine, să, să sprijine um, închiderea centralei din Garonia, din țara Baștilor, mai ales că în zona imediat apro- apropiată trăiesc aproximativ 2 milioane de oameni. Trebuie ca aspectele legate de securitate să fie foarte importante în momentul în care uh, hotărâm să deschidem o asemenea centrală. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Doamna Harkin acum. Mulțumesc. Secretarul general al uh, Uniunii Europene a um, descris uh, situația financiară ca firm una dificilă, dar totuși uh, durabilă. Fie fiecare tip, fiecare categorie de obligațiuni aduc poveri financiare suplimentare nu trebuie să uităm de mm, cele 200 de milioane de euro care intră în asistența financiară de urgență. Cum putem să facem față acestei situații? Fiecare persoană din uh, Irlanda trebuie să plătească cel puțin 160 de euro pentru a acoperi datoriile. Dacă populația din Franța, de, populația de 60 de milioane de locuitori ar fi afectată de uh, o astfel de criză, sumele s-ar ridica acolo de un tri, la un trilion de euro. Uh, se spune că nu e vorba despre o criză a monedei, de, a monedei euro, dar totuși Comisia Europeană trebuie să recunoască această criză pentru că dacă nu, viitorul um, zonei euro este unul negurat. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cheras. Uh, în nell'attuale criză economică. Mulțumesc, doamnă președinte. În uh, criza economică actuală, Catalunia are simptome pozitive, de exemplu o creștere de 17% a exporturilor anul trecut, dar și efecte negative, precum șomajul rândilor tinerilor, care este peste 40%. Unul dintre principalele motive pentru această dificultate este pierderea fiscală din fiecare an, care este de 10% din PIB. Și aceasta înseamnă mult mai mult decât uh, landurile germane. Catalunia este una dintre forțele motrice ale mm, Europei de Sud și de aceea este o problemă pentru toată Europa. Mulțumesc, dau acum cuvântul domnului Wojciechowski. Doamnă președintă, de curând în Lituania, a fost adoptată o lege uh, educațională care modifică situația legislativă în modul următor. Aproximativ 50% din școlile poloneze din Lituania vor fi închise și este vorba de un alt act de discriminare față de minoritatea uh, poloneză din uh, Lituania, care trăiește acolo deja de secole. și aceasta vine după cererea de a nu se scrie nume poloneze în, uh, în școli și alte măsuri asemănătoare. Este un uh, act asemănător. Nu există însă niciun conflict între Lituania și Polonia și uh, cu toate acestea autoritățile din Lituania susțin această situație, lucru care va duce probabil la uh, consecințe uh, grave, atât uh, pentru Lituania, dar, cât, dar și pentru Uniunea Europeană în întregime. Vă mulțumesc. Domnul Triantafilides. Σχολιάζοντας την έκθεση Omen για την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, δήλωνε πως στην έκθεση δεν υπάρχει Vă mulțumesc. În raportul doamnei Omen în ceea ce privește progresele Turciei, s-au exprimat anumite critici. Acum au venit și um, cetățenii turci din, de etnie uh, turcă din uh, Cipru și ne-au uh, spus că situația din uh, partea turcă a Ciprului nu uh, este datorată doar uh, a faptelor uh, ciprioților greci din partea greacă a insulei. S-a afirmat faptul că Ankara încalcă drepturile omului doar și există fluxuri migratorii dintr-o parte alta a insulei și astfel să ajungem în situația în care um, ciprioții turci sunt amenințați cu dispariția. Și ne întrebăm dacă Parlamentul European poate să accepte această situație. Ar trebui să transmitem un semnal clar de solidaritate uh, pentru ciprioții turci și uh, trebuie să-i sprijinim până când nu va fi mai târziu. Domnul Salafrac, o să are cuvântul acum. Ivorii Africii φλέγεται εξαιτία των πολιτικών. Doamnă președintă, Africa de Nord este în flăcări. Acest lucru este valabil nu, nu doar pentru Libia, totul a început în uh, Tunisia, apoi în Egipt și s-a răspândit peste, peste tot și uh, există efecte asupra tuturor uh, țărilor vecine. În același timp există uh, conflicte între există conflicte între Israel și uh, Turcia și așa mai departe. Cu toate acestea, Turcia este foarte importantă pentru Occident, astfel încât își permite să încalce orice, uh, toate principiile și să fie luate în seamă în continuare. Și toate aceste lucruri sunt alimentate de cercurile naționaliste din, uh, care sunt active în Turcia. sunt din ce în ce mai mulți musulmani care trăiesc în uh, țările europene și trebuie să ne punem întrebarea în ce măsură conducătorii europei înțeleg uh, că acest lucru, uh, această situație va avea consecințe asupra siguranței din Europa. Grazie, la parola all'onorevole Dodds. Doamna Dodds are cuvântul. Uh, Mulțumesc. Am dorit să vorbesc despre impactul um, crizei financiare în Irlanda asupra economiei din Irlanda de Nord. În loc uh, de a face asta, uh, trebuie să informez Parlamentul asupra um, uciderii unui membru al forțelor poliției din Irlanda de Nord. Ofițerul de 25 de ani irlandez a murit de mâna ucigașa unui terorist acest ofițer um, de religie catolică a fost ucis printr-o bombă plasată sub mașina sa, care a explodat sâmbătă, în timp ce acesta se deplasa la locul de muncă rog Parlamentul să condamne această atrocitate și să condamne actele de violență comise de către teroriștii din Irlanda și care reamintesc zonele negre din istoria acestui stat. Din 2007, uh, dizidenții și teroriștii uh, irlandezi au plasat zeci de bombe sub mașinile poliției uh, irlandeze. Din fericire, acestea au reușit să fie detonate. Este nevoie ca toate informațiile disponibile față de acest caz să fie comunicate poliției uh, pentru a se putea rezolva și pentru a se putea face dreptate în această situație. Acest lucru este necesar pentru viitorul statului nostru și din respect față de acest ofițer de poliție și față de familia sa îndurerată. Și trebuie să deplâng lipsa de respect cu care a fost tratat discursul meu de către anumiți membri ai acestui parlament. Mulțumesc! are cuvântul domnul Pupakis. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să vă aduc aminte cât de important este să respectăm drepturile oamenilor care au un handicap. Este foarte important ca aceștia să poată participa la viața uh, socială. Însă, din păcate, acest lucru nu este adevărat întotdeauna. Există aproximativ 30 uh, de milioane de orbi în Europa care au uh, dificultăți foarte mari de a obține informații. Uneori nu pot citi, de exemplu, eticheta de pe produsul pe care îl cumpără. Aș dori să cer Comisiei ca să inițieze contacte cât mai uh, repede cu asociațiile responsabile pentru a se asigura uh, faptul că va exista um, etichet, că vor exista etichete în limbajul brai pentru ca uh, și acești uh, cetățeni să poată să aibă acces la aceste informații. Domnul Papa Nicola are cuvântul acum. Vă mulțumesc, doamna președintă. Concluziile ultimului Consiliu nu au dus la liniștirea situației. Prognoza potrivit căreia un stat membru se îndreaptă spre restructurarea datorilor după anul 2013 și acest lucru um, trebuie să ne convingă să acceptăm faptul că am făcut regrese. Situația este foarte gravă în Grecia. Um, există deja o discuție între diferiți experți despre cum uh, poate fi rezolvată situația acestor datorii Adevărul este, doamnelor și domnilor, că aceste prognoze sunt greu de făcut. În uh, Grecia situația se, este din ce în ce mai gravă, nu se îmbunătățește. Cheltuielile um, statului nu au ajuns la nivelul la care ar fi trebuit să ajungă și cel mai grav lucru este faptul că există din ce în ce mai mulți șomeri. La toate aceste lucruri există un singur răspuns, dezvoltare. Însă nu există niciun fel de dezvoltare. Avem nevoie de o politică de dezvoltare și nu de restructurarea datoriilor. Vă mulțumesc. Domnul Gheorg. A szót, elnök asszony. Fél idejéhez érkezett a Magyar Uniós elnökség, érdemes... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Președinția ungară a Consiliului se află deja la jumătatea termenului. Și cred că este momentul să facem un bilanț. A fost uh, adoptat deja cel de-a șaselea pachet în Consiliu, care poate contribui la îmbunătățirea competitivității Uniunii Europeană. Consiliul uh, European din februarie a, a fost unul uh, foarte bun și astfel se poate naște o politică comună energetică în Uniunea Europeană. În ceea ce privește politica de coeziune și politica agricolă, și aici s-au realizat progrese, dar există în continuare um, aspecte mai problematice, cum ar fi, de exemplu, strategia Uniunii Europene referitoare la populația Roma. Odată cu această strategie, Uniunea Europeană se angajează în sprijinirea populației Roma și uh, succesul președinției uh, maghiară reprezintă și un succes al uh, Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă, vă mulțumesc, doamna Măghine, să are cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Ca și doamna Dot, și eu intenționam să vorbesc despre economie, însă asasinatul uh, brutal al unui uh, tânăr ofițer de poliție catolic din Irlanda de Nord a schimbat, din păcate, această situație. Și trebuie să realizăm enormitatea acestei strategii pentru Irlanda și pentru familiile afectate. Uh, ofițerul de poliție avea doar 25 de ani, iar bomba a explodat sub mașina sa. Am fost uh, foarte emoționată de comentariile mamei sale care i-a îndemnat pe catolici să nu fie descurajați să se alăture forțelor de poliție. Ea spunea că trebuie să avem o portă de poliție neutră pentru interesul țării, iar tinerii catolici nu trebuie să fie descurajați de această crimă. Ea spunea că trebuie să fim hotărâți uh, în acest demers. În tristețea ei, ea spunea că nu vrem să ne întoarcem la vremurile întunecate de teamă și teroare. Eram foarte mândri de Ronan și de tot ceea ce reprezenta el, să fie ca moartea lui să nu fi fost în zadar. Cei care cunosc uh, persoanele care au comis această crimă au datoria de a da

Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte, colegi. Ca urmare a guvernării incompetente și a politicii dezastruoase de dezmembrare economică dusă de regimul băsescu boc sistemul sanitar din românia i în special cel al asigurărilor de sănătate a ajuns la limita subzistenei

Acum, uh, Don Felipe de Bourbon este prinț al Asturiei. Aș, aș vrea să vorbesc despre dumnealui care a făcut un apel uh, la guvern pentru a rezolva conflictul din Gibraltar. Uh, și cred că este important să ne amintim că acest lucru a fost discutat și în Parlamentul European. Spania și Regatul Unit uh, sunt uh, state membre democratice exemplare din Uniunea Europeană. Este intolerabil ca în secolul 21 să existe o ocupație britanică. Cred că nu ar trebui să existe o ocupație a unei țări suverane într-o altă țară. Deci nu cred că ar trebui să existe nicio ocupație nici în Ciprul de Nord care să afecteze integritatea teritorială a Ciprului. Mulțumesc. Mulțumesc. Nu cred că doamna Fayon este în sală. Îi dau cuvântul doamnei Nevedalova. Vă mulțumesc. Uniunea Europeană dorește să devină cea mai competitivă economie din lume, însă pentru acest lucru ar trebui să investim în viitor, în viitorul uh, educației tinerilor noștri. Cred că în acest moment, uh, Uniunea Europeană a găsit motivele pentru a nu uh, finanța uh, viitorul și aceste motive sunt numite criză economică. Însă, în momentul în care discutăm despre cadrul financiar viitor, va trebui să răspundem la întrebarea cât de mult ne dorim să investim în viitor. Și cred că ar trebui să întrebăm acest lucru și Consiliul nu putem tolera uh, situația ca aceste uh, fonduri uh, să fie pur și simplu realocate. Dacă dorim să investim în viitor, trebuie să facem acest lucru într-adevăr. Vă mulțumesc. L'onorevole Tremosa. Doamna Tremosa are cuvântul acum. Multes gracias, señora president. Mulțumesc. Dragi colegi, unul din uh, pilonii Uniunii Europene, piața internă și uh, circulația persoanelor uh, trebuie să se bucure de atenția noastră. Recent uh, am fost informați că în Franța au fost atacate camioane care proveneau din Catalunia. Produsele care erau transportate au fost uh, distruse complet. Aceste cazuri s-au repetat deja de două ori de la începutul anului 2011. Ultima situație a avut loc acum numai câteva săptămâni, când uh, niște mm, manifestanți uh, francezi au oprit din nou camioane provenite din Catalunia, l-au agresat pe uh, uh, șofer și au distrus cele 20.000 de kilograme de carne uh, transportate. Aceste mișcări sindicale au un uh, efect direct asupra industriei din Catalunia. Ca urmare, vânzările din acest sector au scăzut cu 50%. Am înaintat uh, o întrebare parlamentară scrisă către Comisia Europeană sperând că uh, Uh, Uniunea Europeană poate pune, poate opri aceste agresiuni. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că domnul Vadim Tudor nu este prezent. Domnul Șogol atunci. A culturális sokszínűség olyan érték, amelynek megőrzéséért Diversitatea culturală este o valoare a Europei și cred că ar trebui să facem tot, tot ceea ce putem pentru a păstra această diversi, diversitate. Însă situația nu a fost întotdeauna aceeași. Există culturi în Europa care sunt amenințate cu dis- dispăria. În România există o asemenea minoritate, este vorba de ceangăi, deoarece recomandarea 1121 din anul 2001 um, a fost o, o recomandare uh, foarte bună. Este adevărat că guvernul român a luat anumite măsuri în acest sens, însă um, Consiliul Europei nu are, nu are mijloacele necesare pentru a asigura punerea în aplicare acestei, uh, acestor recomandări. Și, drept urmare, aceste recomandări nu își pot atinge, nu își poate, nu își pot atinge obiecti, obiectivele. Însă, dacă Uniunea Europeană ia în serios principiul uh, referitor la diversitatea culturală care este amintit în articolul 3 al uh, tratatelor, atunci Uniunea Europeană ar trebui să facă tot ceea ce poate pentru a proteja uh, găi. Vă mulțumesc. Grazie. L'ultimo intervento, la parola all'on Vă mulțumesc și acum ultimul vorbitor, domnul Țaras. Mulțumesc, doamnă președinte. În ianuarie, Comisia Europeană a aprobat o strategie uh, privind abandonul școlar, care reprezintă o componentă esențială a strategiei 2020 pentru a combate abandonul școlar și pentru a reduce acest fenomen, nu există, din păcate, nicio referință la uh, persoanele cu dizabilități. Și aș vrea să vă invit uh, între 2 și 4 mai, uh, când uh, ministrul nostru al educației va veni la Bruxelles pentru a discuta despre această strategie și aș dori ca această problemă a persoanelor cu dizabilități să fie luată în considerare în această strategie. Este esențial ca persoanele cu dizabilități din Europa să aibă acces la educație și la piața muncii. în articolul 24 din Convenția ONU cu privire la persoanele cu dizabilități se spune că aceste persoane nu trebuie să fie niciodată excluse din sistemul general de educație. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum urmează raportul doamnei Elisabeth Iegle, raport referitor la rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. Raportarea timp de 4 minute.